C'è, quindi C'è? Bene, c'è tale. Sì. Cari colleghi... Stimați colegi, bună ziua! Vă rog să luați loc. Pentru a putea începe întâlnirea noastră, putem spune bun venit prietenului nostru, putem spune așa, pentru că este deja pentru a treia oară în mijlocul comisiei noastre. Este vorba de domnul ministru Antonio Milozovski. Ministrul Afacerilor Externe al FIROM, al fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. și sperăm ca la un moment dat uh, să se rezolve și problema numelui și după aceea să putem spune doar Macedonia. Această vizită, domnule ministru, este semnul faptului că Parlamentul European și Comisia noastră pentru afaceri externe manifestă un interes deosebit vis-a-vis de toate progresele și dezvoltarea pe care țara dumneavoastră le înregistrează în cadrul procesului european de integrare. Știm că în luna martie au avut loc alegeri prezidențiale în țara dumneavoastră, în luna aprilie au avut loc alegeri parlamentare și știm că asta constituie un semn pentru faptul că dumneavoastră trăiți în clipa de față democratizarea țării dumneavoastră. Au existat multe progrese felul în care s-au derulat alegerile deja uh, constituie un criteriu foarte important pentru aderarea la Uniunea Europeană. Iar aceste progrese am putut să uh, vorbim despre asta și înainte de începerea ședinței noastre, au fost constatate de către Comisie. În raportul pe care Comisia l-a realizat privind Macedonia și în care se recomandă începerea negocierilor cu Macedonia. Asta înseamnă un pas semnificativ înainte. Din aceleași motive, Comisia noastră recent și-a exprimat sprijinul de plin și a afirmat că este corect ca cetățenii macedonieni să nu trebuiască să mai solicite viza pentru a se deplasa în spațiul european și sperăm ca acest acord să intre în vigoare la începutul anului viitor. La începutul ședinței noastre am uh, vorbit despre numele Republicii dumneavoastră, denumirea foarte lungă, care spuneam în glumă, ar putea să împiedice la un moment dat începerea negocierilor, dar este foarte important ca dumneavoastră să ajungeți la o înțelegere cu guvernul Greciei, la o înțelegere care să fie acceptabilă de, pentru ambele părți, pentru că această dispută contraproductivă să înceteze în sfârșit. Evident, există și multe alte sarcini pe care Macedonia trebuie să și le asume. Înainte de toate, este important să atingeți acest obiectiv final care înseamnă aderarea, dar și combaterea corupției, reforma justiției și o uh, adevărată independență a justiției, o reformă administrativă, respectarea drepturilor minorităților. O serie întreagă de subiecte asupra cărora trebuie să vă aplicați cu seriozitate, dar noi constatăm că, la, că există dorința dumneavoastră fermă de a coopera cu noi în toate aceste domenii. Domnul ministru, de altfel, se va referi la toate aceste aspecte înainte ca și europarlamentarii să poată intervine în acest dialog. Sunt convins că dialogul va fi foarte util. Aveți cuvântul, domnule ministru. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră în această clădire în care națiunile europene mai mari și mai mici sunt uh, prezente. Dați-mi voie să îmi prezint intervenția mea în limba mea maternă, în macedoneană, astfel încât să noi, noi să putem îmbogăți aspectul multicultural al Uniunii Europene. Stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și interesul dumneavoastră pentru această întâlnire. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vorbi în fața Comisiei pentru Afaceri Externe pentru prima dată după ce Constituția uh, noului uh, Parlament și alegerile din iunie anul curent au intrat în vigoare. Îmi face plăcere să vă întâlnesc pentru că acest dialog ne permite să luăm în considerare subiectele care sunt de interes mutual. Sunt convins că vom folosi această ocazie pentru a trece în revistă progresele înregistrate de Macedonia și pentru a vedea care sunt posibilitățile pentru viitoarea colaborare în cadrul procesului european de integrare. Vom ține seama de sugestiile dumneavoastră ele cu siguranță ne vor folosi și pentru stabilirea foii de parcurs a activităților viitoare ale guvernului macedonian în procesul de aderare la um, larga familie europeană. Doresc să folosesc această ocazie pentru a vă felicita pentru încheierea procesului de ratificare a Tratatului de la Lisabona, care a fost considerat a fi vital pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Stimate doamne și stimați domni, Republica fosta Republică Iugoslava Macedoniei se află în clipa de față în fața unor mari provocări. Șansa de a începe negocierile cu Uniunea Europeană se află în fața noastră noi eh, vom extinde în felul acesta zona de pace și de prosperitate, de stabilitate în Europa. La 20 de ani după căderea zidului Berlinului avem această șansă există posibilitatea de a integra eh, națiunea macedoneană micuță, eh, o națiune cu o istorie bogată și tradiția noastră se va putea integra în familia europeană. Responsabilitatea pentru a valorifica această șansă istorică este în uh, primul rând a noastră, a Republicii uh, Macedonia, guvernul noi nostru. Este în același timp o responsabilitate pe care o împărțim cu dumneavoastră. Pentru că noi dorim să asigurăm prosperitate, bunăstare pentru generațiile prezente și viitoare ale cetățenilor macedonieni aplicând normele și standardele europene și în eh, Macedonia, iar guvernul nostru conferă prioritate integrării țării noastre pentru că există un obiectiv strategic pe care toate guvernele noastre din momentul dobândirii independenței în 1991 l-au urmărit. Este un obiectiv care este susținut de către cetățeni, de toate comunitățile etnice, de partidele politice și de societatea civilă. De pildă, conform sondaje de opinie, marea majoritate a cetățenilor macedoneni susțin integrarea uh, țării noastre în Uniunea Europeană și stabilizarea um, procesului de asociere a țării noastre, care de altfel face parte și din agenda Uniunii Europene de la uh, Saloniki. După cum știți, cu câteva săptămâni în urmă, Comisia Europeană a analizat rezultatele recente ale țării mele și modul în care sunt îndeplinite criteriile pentru a deveni membri ai Parlamentului, ai uh, Uniunii Europene. Și eu cred că uh, odată cu începerea negocierilor de preaderare va trebui să beneficiem de sprijin din partea Comisiei Europene și statelor membre. De altfel, acest sprijin se face deja simțit și suntem recunoscători pentru asta. Există consens uh, pentru um, a acționa împreună în cadrul acestui proces important. Sperăm ca și pe viitor să beneficiem de această susținere. Constat cu plăcere că raportorul, domnul Zoran Thaler, a luat la rândul său notă de toate rezultatele și progresele înregistrate de noi și le prezintă în raportul uh, său. Doresc să îmi exprim aprecierea pentru eforturile depuse de domnia sa și contăm pe sprijinul uh, dumneavoastră pentru începerea negocierilor de preaderare, dar și uh, pentru a ne îmbunătăți activitatea și a reuși să relansăm și economia. Sigur că noi trebuie să întreprindem numeroase reforme. Guvernul nostru a analizat și uh, uh, raportul întocmit, analiza, recomandările care se fac acolo și ele uh, vor ghida activitatea noastră viitoare în procesul de aderare. Ele, de altfel, au fost transpuse într-un plan detaliat de acțiune care a fost adoptat de către Guvernul Republicii Macedonia și va fi implementat conform uh, recomandărilor Comisiei Europene. Ele vor constitui și baza pentru uh, adaptarea programului național Guvernul va continua procesul de reformă și uh, speră să obțină alte uh, rezultate notabile, astfel încât să atingem standardele europene și criteriile necesare pe care societatea macedoneană trebuie să le atingă. Ne propunem reforma în administrație, în sistemul justiției, vom continua lupta împotriva corupției, implementarea acordului de la Ohrid, acordului cadru de la Ohrid, și uh, acordurilor de stabilizare în zonă pentru ca uh, să ajungem la un stat de drept și de asemenea să implementăm o legislație nouă în domeniul energetic și în uh, creșterea capacităților industriale. Guvernul, pe de altă parte, este angajat în promovarea relațiilor cu toate statele vecine în ce privește cooperarea regională. În acest context al disputelor bilaterale cu Republica Grecia, Continuăm cu o dinamică intensificată negocierile. Continuăm discuțiile sub auspicii europene în speranța pentru a găsi o soluție acceptabilă de ambele părți. Suntem doritori să avem reuniuni directe cu colegii noștri greci pentru a putea urma și modelul uh, de comunicare între Slovenia și Croația, în speranța că vom putea să rezolvăm singurul, uh, singura problemă deschisă în relațiile noastre. Macedonia dorește să dezvolte relații uh, de bună vecinătate. Pe de altă parte, acest lucru a fost uh, confirmat și în ce privește delimitarea graniței cu Kosovo. Am avut o contribuție concretă pentru uh, stabilitatea bilaterală și stabilitatea regională. Cu această ocazie doresc să subliniez importanța de a include Kosovo în inițiativele și proiectele regionale ale Uniunii Europene, ca de pildă liberalizarea vizelor. Macedonia este convinsă că toate subiectele importante ale regiunii pot să fie rezolvate într-un spirit constructiv pe baza principiilor europene de respect reciproc, suveranitate, Uh, integritate teritorială, independență politică și uh, o dorință de rezolvare a tuturor problemelor deschise pe cale pașnică. Macedonia uh, își dorește să îmbunătățească relațiile cu Grecia în legătură inclusiv cu negocierea denumirii oficiale a țării noastre și noi sperăm că asta va duce la un progres semnificativ când este vorba să rezolvăm acest subiect deschis. Macedonia speră să obțină uh, rezultate pozitive în procesul de reformă și în bune relații cu toate statele vecine, iar rezolvarea problemei denumirii probabil că va fi apreciată de către statele membre ale Uniunii Europene și la finele acestui an sperăm ca la nivelul Consiliului European se va putea lua o decizie pentru deschiderea negocierilor de preaderare. Începutul acestor negocieri va fi de mare importanță nu doar pentru dinamica reformelor noastre interne, ci și pentru sustenabilitatea procesului de asociere în cadrul extinderii europene. În acest mod, Uniunea Europeană va putea confirma credibilitatea consensului privind extinderea și uh, modul în care o țară progresează pe calea reformelor uh, va putea constitui un uh, criteriu și va fi un factor dinamizator în țările respective, în cadrul statelor care sunt potențial candidate și care pot contribui la pacificarea și uh, climatul de securitate în sud-estul Europei. Mai ales tinerele generații doresc să uh, vadă Macedonia ca un stat modern integrat în Europa care le oferă posibilitatea să-și exprime capacitățile creative antreprenoriale. În plus, este foarte important să știm că deschiderea negocierilor de preaderare uh, vor uh, stimula relațiile interetnice din Macedonia, vor constitui baza stabilității noastre. Stimați membrii Parlamentului European, aș dori să spun câteva cuvinte despre uh, liberalizarea uh, regimului vizelor, pentru că uh, guvernul uh, macedonian și-a stabilit această liberalizare ca un obiectiv principal în anul acesta. Uh, a fost uh, un deziderat important pentru cetățenii din Macedonia și din statele vecine. Guvernul a făcut eforturi pentru a îndeplini toate criteriile care au fost stabilite de către Comisia Europeană. Am ajuns aproape la finele acestui proces și apreciem susținerea de care am beneficiat din partea Parlamentului European pentru propunerea Comisiei Europene de liberalizare a vizelor. Asta va permite o mai bună interacțiune între Macedonia și cetățenii europeni în ce privește afacerile, știința, educația, va crea condiții pentru tânăra generație să uh, învețe mai multe despre Europa și să aplice valorile europene și în propria țară. Dincolo de semnificația practică a liberalizării vizelor pentru viitoarea integrare a Macedoniei în Uniunea Europeană, nu uh, trebuie să uh, considerăm acest pas ca fiind un substitut pentru uh, declanșarea negocierilor. Liberalizarea vizelor și foia de parcurs pentru liberalizarea vizelor a însemnat o experiență importantă pentru Macedonia, pentru că a dovedit că țara a făcut față cerințelor tehnice din partea Uniunii Europene și noi credem că în felul acesta putem fi încrezători că pornim de pe o poziție bună în uh, procesul de negociere. Și sperăm ca negocierile să înceapă în 2010. Aș dori de asemenea să uh, mă refer la instrumentele de preaderare pentru că utilizarea fondurilor care au fost puse la dispoziția noastră de către Uniunea Europeană în cadrul contextului de integrare europeană constituie pentru noi un obiectiv de mare uh, preocupare. Acreditarea unui uh, management descentralizat al uh, fondului de preaderare a fost important și Instituțiile au fost pregătite corespunzător pentru uh, implementarea acestor instrumente IPA. Capacitățile instituționale au crescut și în felul acesta avem acreditări pentru cea de-a treia componentă IPA și pentru uh, a patra componentă care se referă la resursele și dezvoltarea resurselor umane. Câteva cuvinte despre situația economică. Criza economică și financiară nu a ocolit Macedonia. Reducerea activității economice pe plan global a dus și la noi la uh, reducerea activității în industria metalurgică și textilă. Oricum, rezultatele uh, Macedoniei pe plan economic pot constitui totuși un bun exemplu pentru regiune. Pentru că scăderea PIB-ului în Macedonia a fost de doar 1,2%, în timp ce rata inflației a fost redusă până la minus 0,4% în primele 9 luni ale anului 2009. Guvernul, chiar în uh, aceste condiții dificile, a reușit să mențină procentajul deficitului la 2,8% din PIB deficitul comercial și rata șomajului uh, sunt uh, scăzute în ciuda crizei mondiale. A scăzut uh, consumul privat, există rate crescute ale creditelor solicitate de către gospodării în 2009, totuși până la finele anului, sperăm să existe o ușoară creștere a PIB-ului, pentru că până acum scăderea a fost mai mică de 0,6%. Acest lucru este posibil datorită măsurilor luate de către guvern. Am avut un pachet fiscal în contextul crizei și uh, programe de investiții pentru următorii opt ani există și alte măsuri anticriză, o asistență cu creditare pentru companiile care au întâmpinat dificultăți și uh, am beneficiat din acest punct de vedere și de ajutor din partea Băncii Europene de Investiții. Stimați membrii Parlamentului, am venit astăzi în mijlocul dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinii în legătură cu integrarea Macedoniei și a regiunii. Mulți dintre cei care sunt astăzi prezenți aici știu cât de mult apreciem noi în Macedonia dialogul cu Parlamentul European. Eu am venit aici și să vă solicit sprijinul pentru perioada următoare, pentru pașii pe care dorim să-i facem pentru deschiderea negocierilor. Publicul din Macedonia întotdeauna a văzut în Parlamentul European un uh, standard ridicat de justiție, libertate, de speranță și sperăm ca uh, sub aceste auspicii să beneficiem de sprijinul Comisiei în cadrul procesului de negociere. Noi avem o serie întreagă de obiective și am dori ca împreună să reușim să le atingem în perioada următoare, astfel încât să putem culege roadele investițiilor de până acum. Speranțele și așteptările cetățenilor din țara noastră uh, se îndreaptă în direcția începerii negocierilor în anul următor, 2010. Deci acest an este văzut ca un an al unui nou început, în care de altfel noi vom sărbători și um, o sută de ani de la nașterea Maicii Tereza și în încheierea discursului meu voi uh, cita din uh, spusele Maicii Tereza. Ea spunea, ceea ce putem face noi este doar o picătură în ocean, dar, dar oceanul uh, nu ar fi important fără acea picătură. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, vă doresc mult succes în activitatea viitoare și sper ca în anul 2010 să putem avea discuții pe marginea începerii negocierilor. Prima di procedere al vero e proprio dibattito, lascerei... Înainte de a trece la dezbaterile propriu-zise, voi da cuvântul colegului Thaler pentru patru minute, care a fost raportor referitor la aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană. Patru minute. președinte Albertini. Mulțumesc, domnule președinte Albertini. ki ste ga ravno kar Aș dori să vă felicit în legătură cu discursul constructiv pentru, și pentru abordarea constructivă, pentru că eu cred că este foarte bine, binevenit o asemenea atmosferă, inclusiv în întâlnirea noastră. Reuniunea pe care o avem mi-a consolidat convingerea că dumneavoastră, în calitate de ministru de externe, vă îndepliniți foarte bine obligațiile de om de stat și contribuiți la Uh, aducerea cu succes a Macedoniei uh, spre Uniunea Europeană. Acest an a fost uh, unul încununat de succese pentru statul dumneavoastră. Regimul vizelor va fi liberalizat începând cu 19 decembrie, dacă și Uniunea Europeană va confirma această dată. Dar există în acest sens o recomandare din partea Consiliului și dumneavoastră ați rezolvat și relațiile cu Kosovo. Sunt realizări remarcabile. După cum am spus, este vorba acum de a ajunge la pasul definitiv, începerea negocierilor cu Uniunea Europeană pentru aderarea Macedoniei. Sunt elemente salutare. Important este și uh, propunerea ca să continuați negocierile cu Grecia și să se rezolve conflictul bilateral legat de denumirea oficială a Macedoniei. Veți uh, vedea, colegii vor pune întrebări în legătura cu asta, probabil că va fi foarte mult vorba despre asta. Trebuie să ne întrebăm de ce există atât de puține comunicări directe cu uh, vecinii, când doar această cale poate să aducă progrese. Noi care uh, susținem uh, în marea noastră majoritate aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană. Vorbim adesea cu colegii noștri din Grecia. Salutăm acest, această fereastră a oportunității de aderare care s-a deschis acum. Găsesc că este important să menționez că Ați avut la sfârșitul lui octombrie o reuniune istorică cu Papa Andreu la Bruxelles. Cred că a fost un foarte bun început pentru ca, pe baza respectului reciproc dintre cele două țări, să ajungeți la o soluție de compromis. În calitate de raportor, am unele vise. Poate că este puțin patetic formulat, dar am visul ca și vecinii bulgari și greci să susțină la un moment dat aderarea Macedoniei. În acest sens trebuie să acționăm, pentru că statul dumneavoastră are o poziție cheie într-o regiune centrală importantă pentru Europa. Și este important ca noi să ne realizăm visele împreună. Domnul Papandreu își dorește în definitiv ca Macedonia să poată să adere la Uniunea Europeană. Mulțumesc și coordonatorul celui mai numeros grup uh, PPE, domnul Salafranca, are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș vrea să vă urez în primul rând bun venit. Mă bucur că sunteți uh, întotdeauna dispus să veniți să dialogați cu Parlamentul European. Și de altfel, dialogul este cuvântul cheie atunci când vine vorba despre rezolvarea conflictelor. Comisia Europeană a elaborat un raport anual cu privire la progresele făcute de țara dumneavoastră. Am citit acest raport și trebuie să vă spun în numele grupului uh, meu politic că suntem foarte impresionați de rezultate. Sigur, există legea pentru lupta împotriva corupției, putem vorbi de, de asemenea despre ceea ce ați făcut uh, în ceea, ce, în ceea ce privește descentralizarea pentru accesul cetățenilor la justiție și așa mai departe. În orice caz, progresele sunt clare guvernul dumneavoastră este gata să participe la operațiunile militare și civile ale Uniunii Europene și salutăm și acest lucru. Cu toate acestea, domnule președinte, după cum spunea și raportorul nostru pe bună dreptate, elementul esențial este acest contencios, acest conflict. Este trist, însă, în ciuda tuturor eforturilor făcute pentru a îndeplini criteriile pe care trebuie să le îndeplinească țările candidate, rămâne acest obstacol care nu ține de fond, dar care este tot atât de important ca și fondul. Suntem de acord cu raportorul. Așteptăm o decizie cât mai curând posibil Sperăm că această decizie va interveni cât de curând pentru a putea începe oficial negocierile. Însă, după cum spunea și raportorul nostru, trebuie să facem cu toții eforturi pentru a depăși acest unic obstacol care a mai rămas înainte de deschiderea negocierilor. De unde și întrebarea mea, domnule ministru. Având în vedere posibilitățile legate de acest nou guvern, aș vrea să vă întreb care sunt perspectivele care se deschid din punctul nostru de vedere. Voi încheia curând. În orice caz, cred că nu trebuie să amestecăm ceea ce este fundamental și ceea ce este mai puțin important. Domnul Cacin, vă rog să respectați uh, timpul alocat intervenției. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule Albertini. Uspeh na Vă doresc mult succes și vă felicit pentru succesul înregistrat în ce privește regimul de liberalizare a vizelor. Macedonia și-a asumat exemplar responsabilitățile. Macedonia a fost într-un fel un model pentru statele din regiune pentru realizarea planului de renunțare la vize. Vă felicit și sper că Macedonia va ajuta și Albania și Kosovo în acest proces. Albania, într-un fel, a rămas în urmă, iar uh, Kosovo nici măcar nu a început uh, să uh, îndeplinească criteriile pentru renunțarea la vize. Ar fi un mare succes ca vizele să fie liberalizate încă înainte de 1 ianuarie 2010. Ce m-a frapat a fost numirea unor uh, date clare. Statul dumneavoastră de atâta vreme așteaptă să fie uh, desemnat un termen, dar eu cred că ar trebui să evităm uh, să vorbim acum despre un anume moment în care vor începe negocierile. Situația din Bosnia-Herzegovina este mai uh, sumbră, mai ales comunitatea bosniacă se simte într-un fel amenințată din câte știu, încă nu a fost adoptată uh, rezoluția privind Srebrenica, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în Balcanii Occidentali. Zagreb a făcut acest uh, lucru și ar trebui și dumneavoastră să urmați cât mai repede. Ne dorim foarte mult ca Macedonia să nu se mai opună. Am dorit ca Macedonia să devină un motor care să tragă după sine, să fie o locomotivă care să tragă după sine statele vecine în uh, direcția Uniunii Europene și am dorit ca și în Kosovo lucrurile să se miște cât mai repede în acest sens. Mulțumesc, domnule Cacin. Iar acum domnul Tanoc pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În primul rând, aș vrea să felicit uh, Macedonia pentru eforturile constante făcute de guvernul dumneavoastră pentru a trece la pasul următor, la etapa următoare și anume la negocierile de aderare la Uniunea Europeană și vă urez mult succes în aceste eforturi. Trebuie spus uh, că ați luptat împotriva corupției și ați instituit un uh, climat uh, bun pentru afaceri și investițiile străine. Sper că politica de liberalizare a vizelor va fi demarată și că vor începe negocierile însă rămâne problema uh, firomului și uh, amenințarea cu un veto din partea guvernului grec. Grecii uh, țin foarte mult la această chestiune. Unii dintre alegătorii mei greci uh, consideră încă că Macedonia are uh, anumite intenții de preluare a unor teritorii din Grecia și mitul acesta al unor atitudini ostile din partea unei țări mici uh, persistă. Mă întreb dacă ați putea lansa o dezmințire oficială, dacă ați putea spune că Macedonia nu are niciun fel de pretenții teritoriale uh, în privința teritoriului grec și să recunoașteți uh, granițele actuale ca fiind definitive. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanoc. Are cuvântul domnul Cucan două minute. funguje. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež privítať pána ministra. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori și eu să salut prezența în comisia noastră a domnului ministru. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Este într-adevăr îmbucurător să aflăm că țara dumneavoastră are de comunicat vești atât de pozitive. Am vorbit deja despre ele și vom continua să vorbim despre asta pentru că trebuie îndeplinite toate criteriile pentru desfințarea regimului vizelor și pentru îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga care au fost stabilite de către Comisie. Abia atunci negocierile pot să demareze. Sunt vești pozitive până acum care trebuie să însuflețească și să motiveze guvernul dumneavoastră să continuați în acest sens. Înțeleg că în stabilirea datei dumneavoastră încercați să exercitați o mică presiune. Peste șase zile vom putea Uh, împlini șapte ani și sărbători, uh, patru ani, mă iertați, de când țara dumneavoastră candidează. Probabil că la nivelul Consiliului se va decide ca acum negocierile de aderare să uh, înceapă cât mai repede posibil. Și alți colegi s-au referit la progresele înregistrate de dumneavoastră. Eu sunt de părere că situația politică din Macedonia arată în felul următor guvernul are o poziție puternică în clipa de față în țară. Ar fi bine să valorificăm această poziție confortabilă a guvernului pentru a uh, lua decizii politice importante pentru viitor. În felul acesta am avea confirmarea că guvernul este în măsură să rezolve toate problemele importante. Dumneavoastră ar trebui să aveți inițiative și impulsuri și în această problemă deschisă legată de denumirea țării dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Copa pentru două minute. Mulțumesc. Ne exeretica. Aș vrea să îi urez uh, bun venit uh, domnului ministru. Avem un schimb de opinii foarte interesant. Și aș vrea de asemenea să salut progresele efectuate de Macedonia, care sunt importante pentru întreaga regiune a Balcanilor Occidentali. Însă rămân în continuare anumite chestiuni în suspans, după cum s-a spus uh, în această comisie. Dacă ne uităm la experiența Croației și Sloveniei, constatăm că drumul spre Uniunea Europeană cuprinde și stabilirea relațiilor de bună, bună vecinătate și este important să se rezolve litigiile după alegerile din uh, Grecia, a devenit clar că guvernul vrea să facă progrese pe calea dialogului, în așa fel încât să se ajungă la un nume pentru țară, un nume de comun acord. Poziția greacă este clară. E vorba despre un nume compus pentru țară care să acopere întreaga regiune. Și aceasta în cadrul în, uh, în cadrul Națiunilor Unite. Este o abordare foarte constructivă și uh, suntem gata să primim uh, propuneri pentru a face progrese rapide. Problema cheie, domnule ministru, este problema instaurării încrederii între țara dumneavoastră și Grecia, precum și între Firom și Bulgaria. Stabilirea încrederii este esențială pentru a rezolva celelalte probleme care afectează regiunea. Și întrebarea mea este următoarea. Guvernul dumneavoastră, în contextul actual și având în vedere poziția Comisiei uh, față de guvernul grec, guvernul dumneavoastră va face eforturi pentru a uh, accelera procesul de stabilire a încrederii în întreaga regiune? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Prizeceț. Două minute. Uh, Takerul Farande. Herr minister. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând aș vrea să vă urez bun venit în Parlamentul European și aș vrea să vă felicit pentru succesele pe care le-ați reportat după raportul Comisiei. Ați menționat uh, acțiunile întreprinse deja, precum și cele care urmează să fie uh, efectuate ați uh, vorbit despre faptul că ați rezolvat problema de la granița cu Kosovo și este un exemplu excelent de problemă care poate fi rezolvată într-o regiune care nu este ușoară, regiunea Balcanilor. Întrebarea mea este dacă aveți și alte planuri pozitive, dacă aveți și alte inițiative în vedere pentru a dezvolta relațiile cu Kosovoul. Vă mulțumesc! Cu această intervenție încheiem prima serie de întrebări și răspunsuri și îi dăm cuvântul domnului ministru pentru răspunsuri. Stimați uh, deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru interesul de care ați dat dovadă pentru întrebări și observații și voi încerca să răspund la aceste întrebări. Îi mulțumesc domnului Taler pentru observații și concluzii în calitate de raportor uh, în Parlament. Aș vrea să răspund uh, mai întâi la întrebări, mai întâi la întrebarea domnului uh, Salafranca, în ceea ce privește negocierile cu noul guvern grec. Aș vrea să subliniez că suntem pregătiți să avem contacte directe, să avem schimburi de opinii, să avem o comunicare directă și uh, să inițiem proiecte, nu doar în chestiunile bilaterale, ci și în alte chestiuni care ar putea fi de interes comun. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, trec la o întrebare similară și anume dacă avem în vedere măsuri de instaurare a încrederii precum și alte acțiuni care să contribuie la îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate. Răspunsul meu este pozitiv. Cred că ar trebui să ne întâlnim mai des, să avem întâlniri directe și am propus guvernului grec să se deschidă un nou punct de trecere a frontierei în Marcova Nova, Agios Germanos. Cred că astfel de măsuri concrete vor duce la o mai bună cunoaștere reciprocă, la mai multe contacte interumane, aceștia fiind pași mici, însă esențial pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale între țările noastre. Un alt uh, aspect uh, important. Ministrul uh, Finanțelor și cu mine am transmis uh, o scrisoare ministrului afacerilor externe și ministrului, primului ministru grec pentru a iniția discuții cu privire la un acord de evitare a dublei impozitări între cele două țări. Comunitatea de afaceri greacă este una dintre cele mai importante comunități de afaceri din Republica Macedonia și această comunitate a dorit să se încheie un acord între cele două țări pentru evitarea dublei impozitări, în așa fel încât uh, această comunitate să beneficieze de măsuri care să faciliteze afacerile în uh, Macedonia. În ceea ce privește observațiile făcute de domnul Cacin cu privire la liberalizarea vizelor, aș vrea să spun că Macedonia este pregătită să își împărtășească experiența cu Albania și cu Kosovo în ceea ce privește realizările de ordin tehnic pentru liberalizarea vizelor și Aș vrea să subliniez, având în vedere că uh, albanezii sunt o comunitate importantă din Macedonia, aș vrea să subliniez că albanezii din Macedonia vor fi primii albanezi care vor putea călători liber în Europa. Cred că este un rezultat important pentru societatea noastră multietnică. De asemenea, aș vrea să spun că recomand parlamentarilor macedoneni uh, să aibă în vedere rezoluția de la Srebrenica. Am vrea să intrăm în... Uh, am vrea să condamnăm masacrul care a avut loc la Srebrenica acum câțiva ani. Cred că ar trebui să facem acest lucru pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete pe viitor. Aș vrea să fac de asemenea o observație legată de o întrebare concretă pusă de domnul Tanăc cu privire la îngrijorările cu privire la eventuale pretenții teritoriale ale Macedoniei. Aș vrea să răspund ne a spune mai multe lucruri. În primul rând, Macedonia este singura țară din regiune care are o Constituție care stipulează clar că țara noastră nu are aspirații teritoriale împotriva niciunei țări vecine. Toți actorii politici din Republica Macedonia respectă acest angajament. Este un lucru clar, respectăm integritatea teritorială a tuturor țărilor suverane. Un alt aspect important este că Macedonia este singura țară din uh, regiune care a delimitat granițe clare cu toți uh, vecinii săi. Încă un semn clar în privința faptului că nu Uh, contestăm în niciun fel granițele. În ultimii 19 ani, în anii de independență, nu a avut loc niciun fel de incident de securitate între Macedonia și Grecia. Cooperarea între țările noastre este bună și soldații macedoneni și greci se află împreună în Afganistan, unde se află, de fapt, 3,1% din trupele macedonene. Convingerea mea personală este că existența unui stat suveran integrat cum este Macedonia, nu reprezintă o amenințare la adresa securității, ci, din potrivă, un factor de stabilitate. Aș vrea să povestesc și un aspect uh, cu caracter anecdotic. Macedonia are opt uh, helicoptere și două elicoptere au fost donate de Grecia și suntem recunoscători Greciei pentru această uh, donație. Aș vrea să îi mulțumesc uh, domnului Cucan pentru observații și răspund pozitiv la întrebarea dumneavoastră. Da, intenționăm să întreprindem reforme, având în vedere și susținerea populației. Intenționăm să investim toate capacitățile și cunoștințele de care dispunem pentru a iniția reforme în economie, educație, justiție, lupta împotriva corupției și lupta împotriva criminalității organizate. Suntem politicieni tineri și dorim să dezvoltăm un stat modern care să facă față provocărilor din lumea modernă. Și, în sfârșit, pentru a răspunde la întrebările puse de doamna Ibrisagic legate de Kosovo Macedonia a recunoscut împreună cu Muntenegro independența Kosovoului, am delimitat uh, granițele și de curând uh, am, uh, l-am găzduit pe colegul meu de la Priștina, care a efectuat o vizită oficială în Macedonia. Ne așteptăm la evoluții pozitive. Zilele acestea, Macedonia va spori numărul ofițerilor uh, Uh, din, de la ambasada din uh, Priștina și vom avea de asemenea pentru prima dată un ambasador la Priștina și sperăm că și Kosovul va delega un ambasador în Macedonia în curând, ceea ce va uh, crește posibilitatea cooperării bilaterale. Vă mulțumesc! Grazie, signor ministru. Procediam. Vă mulțumesc, domnule ministru. Propun să trecem la cea de-a doua serie de intervenții. Are cuvântul domnul Raucek, timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mă bucur să vă urez din nou bun venit la Comisia de Afaceri Externe. Sper că și anul 2010 va fi un an bun, nu doar pentru că se vor ridica vizele. Sper sincer să se stabilească în 2010 o dată fixă pentru începerea negocierilor. Dați-mi voie să vă adresez trei întrebări. Colegii mei v-au întrebat deja în legătură cu Grecia și sunt total de acord că există o șansă. V-aș ruga să subliniați care sunt ideile dumneavoastră în legătură cu un posibil compromis. Dacă trebuie să existe o soluție, e nevoie de un compromis și compromisul implică anumite concesi din partea ambelor părți. V-aș mai întreba în legătură cu numele aeroportului din Scopie. Cred că ar fi un gest de maximă bunăvoință să schimbați numele aeroportului din Scopie. Probabil că vă va fi foarte greu, uh, firește, din considerente de politică internă, dar așa cum am mai spus, poziția dumneavoastră este una fermă și cred că ar fi un gest frumos, de bunăvoință să schimbați acest nume, pentru că trebuie să aveți o orientare către viitor o abordare paseistă nu folosește nimănui. Ați dat dovadă de foarte mult curaj și dați dovadă de foarte mult curaj în ceea ce privește relația dumneavoastră cu Kosovo. Ne puteți spune cum stau relația dumneavoastră cu Serbia, pentru că este evident că serbii nu se bucură foarte tare de faptul că ați recunoscut Republica Kosovo și că ați și delimitat uh, frontierele. Când dau pe CNN, pe de altă parte, de multe ori văd uh, reclame investiți în Macedonia. Ne-ați putea spune cât de eficientă este această reclamă și în ce măsură au fost atrase investiții străine și cam care ar, ați vrea să fie valoarea investițiilor străine în Macedonia. Mi se pare că este un element esențial pentru dezvoltarea țării noastre această rețiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Raucec. Are cuvântul Salavra. Domnul Salavra, o de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt cât se poate de mulțumit că ne este alături domnul ministru. I-am citit CV-ul și dați-mi voie să vă spun că am rămas impresionat și cu atât mai mult am fost impresionat văzând că dumnealui a mers la școala uh, de la Harvard și uh, cred că și Grecia a arătat, uh, a dat dovadă de foarte multă înțelegere, însă intenția mea este să subliniez că opiniile exprimate domnul ministru sunt uh, în contradicție cu ceea ce președintele fostei Republici a Macedoniei a spus în vizita pe care a făcut-o la începutul lunii în Australia, atunci când președintele a spus că macedonenii din Pirin și macedonenii din Albania, e vorba de um, teritorii din Albania, a fost întrebat în legătură cu albanezii de acolo și primul ministru a spus că Firomul a ridicat problema frontierelor cu Bulgaria și e vorba de delimitarea frontierelor între Firom și Kosovo și din acest motiv au apărut reacții de la Belgrad în urma răspunsului oferit. Este foarte clar că la nivel diplomatic, uh, mai ales într-o perioadă de timp uh, între 15 și 30 octombrie mai precis, două țări care se învecinează cu Firom și nu este vorba de Grecia, e vorba de Bulgaria și de Serbia, s-au declarat deranjate de afirmațiile, de atitudinea a reprezentanților acestei țări. Dacă este să adăugăm la asta și relațiile cu Grecia, veți înțelege că Ehm, din acest punct de vedere, și noi dorim uh, să existe o aprobare din partea țărilor vecine, care până în acest moment nu există neapărat din toate punctele de vedere. De asemenea, din punct de vedere economic, țara traversează o perioadă foarte dificilă, pentru că, după câte se pare, uh, perioada 2009-2013, în această perioadă suma alocată este 440 de milioane de euro și totuși nu există programe care să absorbă aceste fonduri. Întrebarea este, este FIROM pregătită să facă față cerințelor țărilor învecinate și în mod deosebit firește țării mele și anume Grecia? Vă mulțumesc, domnule Salavracos. Urmează la cuvânt domnul Breda timp de două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule Preș... domnul Preda. Aș dori și eu, domnule președinte, să salut uh, programele foarte importante ale uh, Macedoniei în uh, reforma judiciară, în administrația publică, în lupta împotriva corupției recomandarea făcută de comisie de a relansa, de a deschide negocierile de aderare reprezintă un semnal pozitiv pentru această țară și, după părerea mea, ar trebui să încurajeze elitele politice din această țară să efectueze reformele necesare în vederea aderării. În aceste condiții, aș spune că Consiliul din decembrie 2009 trebuie să confirme recomandarea făcută de către Comisie și să stabilească o dată pentru începerea negocierilor din punctul meu de vedere, o astfel de decizie ar reprezenta un semnal foarte puternic pentru țările din Balcanii Occidentali, care astfel ar putea constata că cei care respectă criteriile au o perspectivă europeană foarte clară. O singură întrebare aș dori să vă adresez, domnule ministru se referă la o problematică deja abordată aici, este vorba de diferendul cu Grecia și întrebarea mea este următoarea, și anume, prin fixarea unei date pentru începerea negocierilor, considerați că o astfel de decizie ar înlesni sau nu soluționarea diferendului cu Grecia în legătură cu denumirea țării? Considerați că acest lucru va grăbi o soluție sau va complica lucrurile? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Vă mulțumesc! Grazie, Preda. Mulțumesc, domnule Preda. Are acum cuvântul timp de două minute domnul Cornel, doamna Cornelison. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant a verzilor, noi considerăm că deschiderea negocierilor cu Macedonia reprezintă un pas înainte important. Considerăm că acest lucru este important pentru Macedonia, este important însă și pentru alte țări în curs de aderare și este important și pentru Uniunea Europeană. Macedonia trebuie să fie răsplătită pentru progresele pe care le-a înregistrat și nu ar trebui să fie împiedicată să facă alte progrese din cauza unor diferende bilaterale. Ar fi un mesaj eronat pe care l-am transmite altor țări în curs de aderare dacă am stabil, care doresc scădere, am uh, înțeles că noastră ați făcut eforturi foarte mari pentru a uh, respecta aceste criterii și totuși, deși există aceste litigi bilaterale, nu primiți ceea ce vi s-a promis. În ceea ce privește Macedonia, Firește că e nevoie de un angajament ferm să se rezolve diferendul legătură cu denumirea, iar ritmul uh, progresului ar trebui să fie menținut v-aș întreba în legătură cu combaterea discriminării. Această chestiune apare în raportul de progres și se spune acolo că s-au înregistrat progrese în legătură cu combaterea violenței în cuplu. În continuare mai există există uh, temeri în legătură cu participarea la viața politică a femeilor, aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse și mai ales stigmatizarea minorităților sexuale, având în vedere că acestea nu sunt în niciun fel protejate de legislație. V-aș întreba de aceea care sunt strădaniile depuse în acest sens. Mulțumesc! Grazie, onorevole Cornelisen. Mulțumesc, doamna Cornelisen. Are cuvântul doamna Huntis, două minute. Domnul Huntis, mulțumesc domnule președinte. Uh, cu mare interes am ascultat cele spuse de domnul ministru și îi mulțumesc. Uh, pentru noi care venim din Grecia, este cu atât mai interesant să auzim opiniile exprimate de toate forțele politice din Grecia care își doresc o relație de prietenie și cooperare între Grecia și Macedonia. Nu cred că a dorit cineva să-și trimită trupe în Afganistan, însă nu acesta este subiectul, firește, dar știu că, uh, dar acest subiect va apărea cât de curând. În orice caz, întrebarea mea pentru care uh, aș dori să o adresez. Această problemă a numelui nu e doar o chestiune internă în regiunea Balcanilor și nici nu este o chestiune inexplicabilă. Este o problemă, ea există, trebuie să fie soluționată. Reprezintă, ar putea reprezenta o sursă de tensiuni în zona Balcanilor și cred că ar trebui să facem eforturi pentru ca această zonă a să nu, lumii să nu mai fie sursa atâtor dispute în întreaga lume trebuie să rezolvăm problema pentru că alimentează uh, pulsiunile naționaliste de ambele părți. Și eu cred că vocea reprezentanților uh, politici, pe de altă parte uh, reprezentanții stângii și nu numai, trebuie să reținem mesajul lor dincolo de ceea ce se întâmplă la nivel de Națiunile Unite. Întrebarea mea este, toate forțele politice și culturale din țara dumneavoastră susțin ele abordarea actuală a guvernului în legătură cu denumirea țării? Grazie, onorevole Huntis. La parola la... Mulțumesc foarte mult, domnule Huntis. Doamna Iana, cu două minute. Mulțumesc, domnule κύριε Mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să urez, să urez și eu bun venit, domnule ministru, astăzi. După ce am ascultat observațiile dumneavoastră și după ce am ascultat și celelalte intervenții, aș dori să vă spun că nu putem spune că problema numelui nu este una importantă. N-aș dori acum să înțeleagă domnul ministru că uh, mai au un pic un pas de făcut și devin membri ai Uniunii Europene. Nu, asta e ideea. Cred că guvernul dumneavoastră trebuie să accepte faptul că sunteți pregătiți să acceptați s-a hotărâri la nivel de Națiunile Unite, la nivel de ONU. Adică Grecia a făcut multe eforturi, a investit, Grecia a investit foarte mult în Macedonia și întrebarea mea, domnule ministru, este următoarea. Uh, în raportul comisiei este unul foarte bun, însă se poate citi printre rânduri că acolo au rămas chestiuni nesoluționate, spre exemplu, libertățile individuale, drepturile minorităților și așa mai departe. Poziția femeilor este una tragică și există probleme majore de corupție. Se face trafic de carne vie și o altă chestiune uh, Uh, care nu apare în raport este următorul lucru, și anume există semnale naționaliste din partea guvernului. Dacă vă uitați la manualele școlare, se face o propagandă de necrezut dacă vă uitați la cum sunt tratați vecinii dumneavoastră. Sigur că nu spune nimeni că Macedonia amenință, pentru că nici nu avea cum să faceți acest lucru, nu vă puteți amenința vecinii. Totuși, se pare că se formează o nouă generație de cetățeni macedoneni și dată fiind această propagandă naționalistă și am fost și ministru al uh, învățământului, pot să mă pronunț în legătură cu aceste manuale. Mulțumesc, doamnă Ianacu. Urmează domnul Kirilov două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi dorit și eu să continuu cele spuse, este o decizie foarte bună dacă ne gândim la motivele prezentate, pentru că așa este. Tinerii învață după aceste manuale la școală, manuale care creează un sentiment de ură față de vecini. Deci, bun, bravo lor că pot să călătorească și că pot să vadă că vecinii lor au intenții bune. Cât privește alegerile, este lăudabil uh, faptul că s-au obținut acele rezultate bune, domnule ministru, și aș avea o chestiune de natură umană de subliniat pe care o și cunoașteți. În aprilie, împreună cu colegul meu bulgar din partea PPE, în urma mai multor plângeri am hotărât să vizităm cimitirul um, militarilor bulgari și monumentele militarilor bulgari căzuți în Macedonia și să știți că am fost șocați să vedem ce imagine tristă am găsit. Însă am avut diplomația de a nu ne exprima trăirile în presa din Macedonia. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră, domnule ministru, ne-am întâlnit și cu premierul adjunct, domnul Boțev, și să știți că vă adresez o întrebare care ține de natura noastră umană, de relațiile interumane, pentru că totuși bulgarii ar dori să vadă că mormintele rudelor lor sunt îngrijite. Dumneavoastră ați promis că aceste situații se vor rezolva. Sigur că nu puteți rezolva totul, poate că nu există resursele. În orice caz, bulgarii s-au oferit să dea o mână de ajutor și ați promis o rezolvare în două, trei uh, săptămâni. După aceea, domnul Boțevski nu știu ce a făcut, dar și-a dat demisia din uh, poziția de premier adjunct. Mă bucur că sunteți de față, domnule ministru, pentru că aș dori să vă întreb de ce nu v-ați ținut de cuvânt. Ați fost foarte convingător când v-ați întâlnit cu noi. De ce? Pentru că este o chestiune bilaterală. Ați promis, dar nu v-ați ținut de promisiune. Vă rog să mi explicați de ce. Mulțumesc. Grazie, onorevole Kirilov. Mulțumesc, domnului Kirilov. Dau cuvântul acum domnului Weigel pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, mă bucur că vă aflați în mijlocul nostru și mă bucur că viitorul dumneavoastră se bucură de o perspectivă bună pentru că Macedonia a, s-a înscris pe calea reformelor. Mă bucur și că dumneavoastră vă situați pe o poziție amicală vis-a-vis de vecini. Mă bucur că ați venit la noi după ce noi am deschis tinerei generații din Macedonia Uh, poarta pentru o liberă circulație în Europa. Meritați acest lucru de mai multă vreme. Discuția de astăzi a mers și în direcția clarificării unui subiect. Pentru Macedonia este mai important acum să își construiască viitorul, să nu privească neapărat înapoi. Asta însă nu înseamnă că istoria trebuie să uh, țină pe loc un stat atunci când dorește să se îndrepte spre o societate modernă. Este important ca Macedonia să devină un stat modern, pragmatic, care să renunțe la istoricism, care să aibă un limbaj comun cu cei din Europa Unită. Este o prioritate mai ales pentru oameni tineri ca dumneavoastră, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru solidaritatea pe care statul dumneavoastră o manifestă în ce privește acțiunile de pacificare în diverse regiuni din lume. Mulțumesc domnului Weigel pentru două minute. Acum domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident important ca Macedonia să poată să adere la Uniunea Europeană. Este important pentru Macedonia și pentru întreaga regiune. Mă bucur de progresele pe care țara dumneavoastră le-a înregistrat și salut și optimismul dumneavoastră cu care priviți în viitor. Sper să nu mai existe piedici în calea dumneavoastră. E important și pentru noi, nu doar pentru Macedonia. Mă bucur în mod deosebit despre ceea ce ne-ați spus, domnule ministru, privind situația economiei din Macedonia. Mă bucur de succesul pe care l-ați înregistrat, de curajul pe care l-ați dovedit în rezolvarea problemelor de graniță cu Kosovo. Mă bucur și că ați îndeplinit criteriile pentru libera circulație a persoanelor. Cred că noi slovenii, de anul nou vom putea avea în mijlocul nostru și să-i salutăm mulți macedoneni. Mă bucur și de noua atmosferă în relațiile dintre Grecia și Macedonia. Cred că este posibil să se facă progrese aici, noi gesturi care să sporească încrederea în cele două state, ceea ce este esențial pentru rezolvarea problemelor deschise. Deci, de aceea eu îmi doresc mai multe gesturi decât doar deschiderea acelui checkpoint de la graniță. Întrebare. Guvernul dumneavoastră are intenția să uh, întreprindă noi inițiative în ce privește cooperarea regională în, uh, într-un spațiu mai larg în regiune? Mulțumesc, doamna Macovei, pentru două minute. Thank you. Uh, like say, Mulțumesc aș vrea să spun că am lucrat între 2007 și 2008 la Scopie și confirm aceste realizări. Ne cerem scuze, e o problemă de microfon, poate că vă puteți deplasa. Mulțumesc. Aș vrea să spun că am lucrat timp de 2 ani la Scopie, 2007-2008. Am fost consilieră în numele guvernului britanic, făceam parte din uh, personalul trimis uh, de Marea Britanie pentru a susține Macedonia și confirm faptul că s-au adus uh, cazuri de corupție în fața tribunalului, s-au dat verdicte s-au confiscat uh, active, s-au adoptat noi texte legislative și există și alte exemple de progrese care nu au fost făcute toate în um, statele membre. De exemplu, hotărârile judecătorești sunt publicate pe un site web sau adoptat de asemenea prevederi cu privire la transparență și așa mai departe. Există voință politică, există un angajament și există dorința de a face progrese. Aș vrea, deci, să mă alătur cei care au felicitat Macedonia pentru progrese, o încurajez să continue reformele și confirm recomandarea Comisiei de a stabili o dată pentru începerea negocierilor. Cred că atunci când se ia o astfel de decizie, trebuie să fie avut în vedere, în primul rând, realizările țării respective și uh, decizia aceasta nu poate fi decât de liberalizarea vizelor începând cu 2010 și de stabilirea unei date pentru începerea negocierilor. Sunt sigură că am fi bucuroși să asistăm la un acord cu privire la aspectul cheie, însă nu vrem să îi pedepsim pe uh, macedoneni care au făcut atâtea multe progrese. Calea către aderare nu ar, fi, nu ar trebui să fie împiedicată de o problemă bilaterală, pentru că țările trebuie să uh, fie încurajate să continue progrese pe baza meritelor lor. Dacă nu, vom, asigura la frust- vom asista la frustrări și la un sentiment de neputință care nu va uh, fi în favoarea negocierilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În final, domnul Comațacos, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, împreună cu alți colegi, pot constata și eu că țara dumneavoastră a avut o opțiune strategică fericită, aceea de a adera la Uniunea Europeană. Nu pot decât să salut o asemenea inițiativă. Totuși, constat că ceea ce uh, pe plan intern este promovat insistent creează încă anumite probleme pentru statele vecine. Pentru că relațiile dintre eh, eh, Firom și Grecia s-au înrăutățit, tot așa cum relațiile dintre Firom și Bulgaria sunt destul de încordate. E bine, Grecia și Bulgaria sunt două state membre ale Uniunii Europene. Ce puteți face dumneavoastră pentru ca e, relațiile cu aceste țări să se îmbunătățească? Aș putea să menționez mulți pași, multe acțiuni care au fost întreprinse sau mai degrabă acțiuni care nu ar fi trebuit întreprinse pentru ca încrederea reciprocă să poată să fie sporită. Și aș avea următoarea întrebare în momentul în când veți uh, înceta să publicați hărți cu Macedonia Mare care conține și teritorii din statele vecine, pentru că o asemenea acțiune creează proaste premize pentru negocieri care să fie încununate de succes. Sunteți de acord cu propunerea de compromis care a fost făcută de către Națiunile Unite? Deci cu denumirea Republica Macedoniei de Nord? Pentru că Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în uh, Scandinavia dacă una din țări s-ar numi Scandinavia, Suedia sau Norvegia, ar spune noi suntem Scandinavia și uh, se vorbește limba scandinavă. Mulțumesc foarte mult și vă doresc succes în a răspunde la toate întrebările care v-au fost adresate. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii și întrebări care mi-au fost adresate. Ele manifestă interesul pe care dumneavoastră îl aveți pentru această întâlnire și dovedesc și faptul că dezbaterea pentru integrarea europeană bate la ușe. Voi începe cu întrebarea domnului Comuțacos. Și Repet, Macedonia este o națiune pașnică, tânără, modernă, interesată de cooperare cu statele vecine și de păstrare a unui climat de securitate și de dobândirea bunăstării în țara noastră și în întreaga regiune. Aș aminti că pe 28 ianuarie 2008, cu puține luni înainte de uh, summitul NATO, Macedonia și eu personal am participat la Ohrid la o rundă de dezbatere împreună cu ambasadorul Vasilakis și ambasadorul Dimitrov, în care am discutat despre problematica denumirii. Și am făcut o propunere de proiect pentru o viitoare rezoluție sau un acord care ar fi putut să fie acceptabil pentru partenerii noștri greci. Vorbeam de cooperare, de respectarea integrității teritoriale și de parteneriat în toate sensurile. Suntem pregătiți pentru relații pe bază prietenească, mutuală. Grecia este o țară cu un mare potențial care poate, poate să ne ajute să ne integrăm în Uniunea Europeană și nu să blocheze integrarea noastră. Există și o comunitate de afaceri grecească puternică în Macedonia și asta dovedește că avem mai multe interese comune decât diferențe comune. De altfel, uh, restaurantele grecești uh, sunt uh, cele mai întrăgite de macedoneni. Și asta este, uh, de fapt, o, un semn de normalitate mai mare decât contactele dintre politicieni. Eu nu știu dacă noi am avut vreo contribuție nefericită la evoluțiile din ultima vreme, dar sperăm ca în ce privește disputa privind denumirea să se rezolve și uh, în felul acesta uh, să învingă rațiunea la nivel politic. În ce privește comentariile doamnei Macovei, mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră onestă, sinceră, în ce privește reformele care au avut loc în Macedonia și în lupta noastră împotriva corupției. Noi dorim să continuăm în acest sens pentru a avea un sistem sustenabil și capabil, independent, un sistem uh, juridic care să Continuă să fie înregistrate progrese. Am dori să rămânem o țară transparentă în uh, care uh, toți contribuabilii să uh, beneficieze de un tratament plin de fair play. Mulțumesc pentru toate cuvintele care se refereau la reformele care au avut loc și care pot fi benefice pentru Macedonia și statele vecine și a sublinia și interesul Republicii Macedonia pentru a beneficia de o mai mare atenție din partea instituțiilor europene